Întâi, domnului ministru López Garrido din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Gracias por uh, darme la oportunidad de... Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul în plenara Parlamentului European cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. E vorba de situația societății civile și a minorităților naționale din Belarus. Uniunea Europeană este fără îndoială foarte îngrijorată în legătură cu răutățirea situației în Belarus. Mai ales în ceea ce privește situația drepturilor omului în această țară, Uniunea Europeană își face multe griji. Lipsește un drept de liberă exprimare în această țară și presiunea asupra ei este din ce în ce mai puternică, dar în același timp crește și presiunea asupra mass mediei. Se adoptă legi în care se limitează accesul la internet și se sunt uh, acuzați uh, cei din opoziție, persoane care se opun regimului, ceea ce pe scurt înseamnă că situația în Belarus se înrăutățește. Pe 16 februarie, doamna Catherine Ashton a dat o declarație pe această temă. În calitate de înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, doamna Ashton s-a exprimat uh, îngrijorată în legătură cu situația minorității poloneze din Belarus. Unii membri ai acestei minorități au fost atacați de către poliție și această declarație dată de doamna Ashton reprezintă, de fapt, poziția formală a Uniunii Europene – aceasta a fost transmisă și autorităților din Belarus prin canalele diplomatice existente. Luni, în Consiliul pentru Afaceri Externe, s-a discutat de asemenea despre acest subiect. Această temă va fi cu siguranță tratată și ulterior Ministrul polonez a luat cuvântul la acest consiliu și și-a exprimat în contribuția sa îngrijorarea cu privire la situația din Belarus. S-ar putea spune chiar că s-a arătat foarte îngrijorat și atins de ceea ce se întâmplă. A exprimat uh, faptul că în mod sistematic se încalcă drepturile minorității poloneze și sunt urmăriți anumiți membri ai acestei minorități. Nu există niciun dubiu că Uniunea Europeană în totalitate este îngrijorată în ceea ce privește aceste evoluții și se preocupă intens de aceste probleme. Mi se pare de aceea foarte important ca și autoritățile Belar- din Belarus să fie informate că trebuie să respecte obligațiile pe care și le-au uh, uh asumat odată cu calitatea de membru în OSCE, drepturile minorităților, protecția minorităților, pentru că protecția minorităților este o componentă a drepturilor omului. Și în Consiliul pentru Afaceri Externe, de care am vorbit înainte, s-a menționat foarte clar uh, că miniștrii Uniunii Europene, miniștrii de externe în diferitelor state membre, trebuie să facă presiuni prin toate căile care le stau la dispoziție și prin forurile pe care le prezidează pentru a atrage atenția asupra gravității situației. Este în interesul nostru comun și în interesul Belarusului, al Uniunii Europene și a tuturor europenilor în general, ca să avem uh, succes să influențăm situația în mod pozitiv și să împiedicăm continuarea astfel de acțiuni care mm, încalcă drepturile omului. Drepturile minorităților sunt încălcate și aceasta, minoritățile sunt un subiect important în Belarus. De asemenea, mi se pare foarte important ca Belarusul să meargă în direcția corectă pentru că și politica de vecinătate în general în Europa de Est să poate să includă acest stat. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ministru, și voi da cuvântul acum doamnei comisar Georgieva. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În continuare a declarației președinției Uniunii Europene, care s-a referit uh, la poziția exprimată de doamna barone baronesă Ashton, o declarație foarte clară și foarte fermă, aș dori să-mi exprim îngrijorarea pentru situația drepturilor omului în Belarus, inclusiv în ceea ce privește minoritatea polonă de acolo. Este o problemă foarte gravă este un pas înapoi al progre- în urma progreselor înregistrate anul trecut pe calea democrației în Belarus. Pe de altă parte însă, trebuie să păstrăm deschise canalele de comunicare cu Belarusul, indiferent cât ar fi de greu. Asta este important nu numai la nivelul canalelor de comunicare cu guvernul. Sigur că trebuie să folosim un parteneriat și să, să-l creăm și să-l folosim, dar și contactele interumane, care poate sunt cele mai importante. De exemplu, schimburi de studenți, oportunități de afaceri, schimburi culturale în baza unei platforme de angajare într-un dialog cu poporul din Belarus, pentru a stimula, pentru a profita de ocazia uh, de a înregistra progrese democratice în Belarus. În încheiere, dați-mi voie să spun că, în ciuda pașilor înapoi făcuți în, ulti, în ultimii doi ani, Comisia dorește să continue prin interacțiunea cu Belarusul să continue pe calea angajării spre progrese pentru a se reveni măcar la situația care, mai bună care se înregistra acum doi ani. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație și acum în numele PPE, domnul Gunnar Hackmark. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc președinției spaniole și comisiei pentru uh, cuvintele lor în legătură cu această situație. Cred că trebuie să spunem clar un lucru. Ceea ce discutăm acum nu este un incident izolat. E vorba de acțiunile um, unui, dintr-o dictatură, dintr-un regim brutal, care neagă drepturile minorităților, precum și drepturile cetățenești în general. Așa stau lucrurile în Belarus. Cred că acesta trebuie să fie punctul de plecare al discuțiilor noastre în dialogul cu acest regim. Dialogul uh, trebuie să aibă două sensuri. Dacă noi dăm dovadă de deschidere, trebuie să cerem regimului din Belarus să, uh, să obțină rezultate și încă nu a obținut rezultate legătură cu schimbările pe care trebuie să le facă. Aș dori să spun, să subliniez faptul că aici nu e vorba de o problemă a polonezilor. Belarusul este un vecin al Uniunii Europene, face parte din parteneriatul oriental, deci este o problemă europeană și prin acțiunile sale, regimul din Belarus se îndepărtează de la dialogul deschis și cooperarea cu Uniunea Europeană. Și trebuie să cerem, în primul rând, să se respecte în mod fundamental minoritățile, drepturile omului, să se pună capăt brutalității poliției și să se dea dovadă de voință pentru a avea un dialog constructiv cu Uniunea Europeană. Cred că aceste lucruri trebuie să fie spuse foarte clar regimului. Uh, dialogul nostru trebuie să se bazeze, să fie unul pe calea democrației și drepturile omul, drepturilor omului. Trebuie să discutăm cu societatea civilă, pentru că Belarusul înseamnă mult mai mult decât regimul politic. E vorba de cei care trăiesc în Belarus, studenții, bărbații, femeile, societatea în general. Și cred că ceea ce am văzut în ultima vreme ne-a dovedit că acum trebuie să continuăm dialogul direct cu societatea civilă pentru a consolida libertatea și democrația și respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul uh, Vigenin are cuvântul. Uh, Stimate domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisar, aș dori să îmi exprim și eu îngrijorarea în numele grupului meu pentru situația din Belarus în ceea ce privește ultimele dezvoltări, mai ales Aș vrea să-mi exprim de asemenea solidaritatea cu toți cetățenii din Belarus care nu se bucură de drepturile omului, drepturi fundamentale care le revin în mod normal. Aceasta este o țară în Europa în secolul 21 și cred că acest lucru nu este acceptabil. Toată lumea probabil este de acord cu acest lucru. Ar trebui de asemenea să plecăm din această perspectivă și trebuie să ne punem mai multe întrebări. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce vrem să facem cu Belarusul pentru a îmbunătăți situația și cum putem face acest lucru. Cred că suntem cu toții de acord că vrem să vedem un Belarus democratic, vrem să fie alese democratic, autoritățile din Belarus, Parlamentul, președintele, par, uh, reprezentanții locali și așa mai departe. Vrem ca autoritățile din Belarus să creeze o atmosferă de democrație în general și vrem ca și Uni- această țară să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. A doua întrebare este cum putem atinge toate acestea. Uniunea Europeană și-a schimbat politica față de Belarus, de la izolare a trecut la angajare. Se pare că această politică a dat deja ceva rezultate, însă nu suficient. Lucrurile nu s-au întâmplat uh, destul de rapid și evoluțiile pe care le-am văzut în ultimele două săptămâni ne arată că trebuie să fim mult mai angajați. Ceea ce am descoperit uh, în calitate de președinte al delegației Euronest și a delegației care pleacă în Belarus mâine chiar, pentru a vedea ce se întâmplă la fața locului, este că nu avem o strategie comună între cele trei instituții importante ale Uniunii, Consiliul, Comisia și Parlamentul European. Avem nevoie de o strategie comună pentru a spori eforturile fiecăruia și avem nevoie cu adevărat de un dialog politic, de o foaie de parcurs pentru Belarus care să fie concretă, nu numai recomandări generale, ci un plan de acțiune, deci un plan, o foaie de parcurs pe care Belarusul să trebuiască să o îndeplinească. Aceasta este calea pe care trebuie să continuăm și aceasta nu se poate întâmpla decât prin, uh, în cadrul unei cooperări. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru această declarație în uh, numele socialiștilor și democraților, iar acum în numele grupului liberal, ALDE, are cuvântul domnul Gerbandei. Oh. <clears throat> Ook ik beschouw eh, het debat... domnule președinte. Și eu văd această dezbatere ca o chestiune regională. Domnul Kovac a fost ales în Ucraina... Eh, Ianucovici a fost ales în Ucraina și este evident un lider care eh, se uită mult mai mult spre Rusia decât spre Uniunea Europeană ce se întâmplă în, Biela, în Belarus, ce îndrăznește să facă domnul Lukashenko, Lukashenko față de mm, minoritatea polonă este dovada faptului că și el are o atitudine asemănătoare. El hărțuiește o minoritate care aparține, de fapt, uh, este înrudită cu o țară din Uniunea Europeană. Noi cred că nu am dat dovadă de suficientă deschidere pentru ca să oferim acestor țări suficient acces. Acum trebuie să condamnăm ferm ce se întâmplă, ce face Belarusul împotriva minorității polone. Însă trebuie să ne gândim și noi că ar trebui să fim mai deschiși, să avem în vedere politica noastră de vize, politica noastră energetică să ne deschidem mai mult față de țări ca Belarus și Ucraina. Eu aș dori ca noi în Uniunea Europeană să ne concentrăm mai mult pe acele țări care ne-ar putea da mai multă influență decât doar să le condamnăm cu multă tărie. Mulțumesc, doamna Hautamla, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Gravitatea problemei pe care o discutăm astăzi se datorează unei demonstrații a cetățenilor polonezi din Belarus după arestarea unora dintre liderii lor pe care trebuie să o condamnăm. Dar, după cum a spus și domnul Vigenin, acest uh, parlament nu s-a interesat suficient de rapid în legătură cu ce se întâmplă în Belarus și o um, misiune din partea Subcomisiei pentru Drepturile Omului trebuie să meargă la Minsk. Există probleme în domeniul drepturilor omului în legătură cu libertatea de exprimare și libertatea uh, de adunare în această țară. Trebuie să, țire, să cerem Belarusului să pună capăt uh, acestor compartamente, acestor uh, pedepse nejustificate și trebuie să ne regândim uh, relațiile cu această țară. Comunitatea internațională trebuie să supravegheze situația. Domnul Cernețchi. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, o inacțiune este de asemenea o decizie. Rezoluția Parlamentului European cu privire la Belarus din martie este necesară, dar va fi și mai necesară, ar fi mai necesară astăzi, pentru că hărțuirea polonezilor care trăiesc în Belarus nu este numai o problemă poloneză, așa cum a spus și altcineva înaintea mea, este de fapt o expresie a abordării Belarusului față de standardele europene, incluzând aici și valorile pe care le avem noi în domeniul minorităților. Europa ar trebui să tragă Belarusul, Belarusul din sfera de influență a Rusiei, în același timp însă Uniunea Europeană Europeană trebuie să ceară ca principiile de bază să fie respectate, cum ar fi, de exemplu, dreptul minorităților. Dacă domnul Lukashenko nu înțelege acest lucru, nu înțelege limbajul valorilor europene, cu siguranță va înțelege limbajul sancțiunilor. Noi nu vrem însă să luăm sancțiuni care vor atinge societatea civilă a Belarusului, ci dorim sancțiuni care să îngreuneze viața oficialilor și politicienilor din Belarus care sunt responsabili de această situație. Avem o abordare asimetrică față de Belarus. Uniunea Europeană deschide poarta și nu primește nimic în schimb. Este momentul de aceea să se aplice sancțiuni politice, chiar dacă ele sunt temporare colaborare, de exemplu o excludere a reprezentanților Parlamentului Belarus la parlamenta adunarea parlamentară Euronest și stabilirea unei liste negre. Mulțumesc, spune președintele, și acum doamna Kinga Gal are cuvântul de un, două minute. Mulțumesc. În calitate de vicepreședinte pentru Comisia privind minoritățile, minoritățile naționale și limbile, Aș dori să facem un apel în, în față de autorități. Aș dori să condamn autoritățile belaruse pentru acțiunile lor împotriva minorității polone. Probele arată că există încălcări clare, nu numai a drepturilor minorităților, ci și a drepturilor omului în general. Este dovada unor acțiuni democratice ale sistemului politic, iar noi, în calitate de membri ai Parlamentului European care am trăit în regim într-un regim comunism, recunoaștem metodele. Trebuie să arătăm că nu acceptăm niciun fel de încălcare a drepturilor omului. Cerem Comisiei și înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe să ia măsuri clare și să transmită un mesaj clar către guvernul Belarus arătând că fără să existe un angajament din partea acestuia pentru respectarea uh, drepturilor omului, nu avem în vedere o continuare a relațiilor cu Uniunea Europeană. Nu se poate uh, considera că o astfel de încălcare a drepturilor omului este o problemă internă a statului, ci o problemă a Uniunii Europene, pentru că, așa cum s-a spus, este vorba de politica noastră de vecinătate și de parteneriatul estic. De aceea, va trebui, doamnă comisar, să uh, transmiteți un mesaj clar și să luați măsuri clare. Mulțumesc, domnul Liberațchi, acum pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru reacția lor foarte rapidă. După standardele europene, este o, un exemplu foarte bun de reacție rapidă. Trebuie să spun aici acum că nu e vorba de un conflict între Polonia și Belarus, e vorba de încălcarea libertății de exprimare și o încălcare a drepturilor minorităților etnice. Și Orice altă minoritate ar fi putut să fie atacată astfel. De ce e vorba de minoritatea poloneză? Pentru că este una mare, bine organizată uh, și democratică și pentru că în rândul său se află Milinkevici, care a primit premiul Saharov al Parlamentului European. Iată de ce problema a început aici. Ce putem face? Am discutat cu doamna Boris și domnul Milinkevici de două ori și Dânsii mi-au spus foarte clar că sunt cetățeni loiali ai Belarusului, nu doresc sancțiuni economice și nici sancțiuni politice. Doresc o, o cooperare mai bună între Belarus și Uniunea Europeană și doresc o cooperare care să depindă de progresele făcute de Belarus pe calea democrației și iată, astfel trebuie să reacționăm. În legătură cu politica vizelor, să ne întrebăm dacă acestea trebuie, ar trebui să fie cuplată sau nu. Să așteptăm uh, raportul delegației care merge mâine în Belarus și să vedem apoi. Domnul Șimanski acum. Domnule președinte, domnilor și domnilor, odată cu tratatul de la Lisabona, ni s-a promis tuturor mai multă eficiență în politica externă a Uniunii Europene. Însă, când uh, am, uh, avut, am fost confruntați cu cazul Haiti, nu am avut prea mult succes, uh, Statele Unite de la fel, când uh, am, uh, a fost vorba de o voce unică, am avut în continuare ceartă între instituții. Astăzi avem de aceea o nouă șansă, o nouă șansă să arătăm că putem totuși avea o politică comună. Din păcate însă Consiliul a hotărât să, să amâne decizia cu privire la acest subiect și Parlamentul nu a fost în stare să ia o poziție foarte fermă în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului în Belarus. Politica porților deschise, schimburilor de studenți, nu a dat roade. Haideți să nu mai repetăm încă o dată ce bine este să facem schimburi de studenți, așa cum am făcut în ultimii cinci ani, pentru că aceasta nu face decât să ne distrugă credibilitatea. Suntem niște jucători foarte slabi pe acest um, uh, pe acest teren de joc și Moscova știe acest lucru și Statele Unite la fel. Trebuie să avem într-adevăr o reacție puternică și și Minskul știe acest lucru. Mulțumesc, domnul Protașevici are cuvântul acum două minute. Președinte, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de șef al delegației Parlamentului European pentru relația cu Belarusul, am avut dese contacte cu reprezentanții ONG-urilor, ai opoziției, ai societății civile din această țară, dar și cu autoritățile sale. Și deseori mi s-au adus la cunoștință argumente spunându-mi se că Belarus are dreptul de a uh, respecta de a se apropia de respectarea, respectarea standardelor internaționale în ritmul său. Nu putem face presiune asupra acestei țări independente pentru că are autorități care răspund atât de care răspund de situația internă și care trebuie să se ocupe de asta. Dar este clar că uh, drepturile omului nu mai țin doar de problemele interne ale acestei țări. Uh, atunci când vedem că Ivaneț, un oraș mic din această țară, în acest oraș, autoritățile consideră că pot să abuzeze puterea poliției, forțelor de poliție, transformate aproape în miliții care hărțuiesc uh, oamenii în vârstă, oameni care au făcut economii pentru a redecora, pentru a reconstrui practic un, uh, o clădire veche din uh, centrul orașului și pentru a o folosi, uh, pentru ca să fie folosită de minoritatea polonă. Autoritățile au, trans, au trimis acolo forțe de poliție înainte ca orice instanță să fi pronunțat măcar o hotărâre judecătorească. Și nimeni nu are voie să intre, să se ducă în fața instanței și să depună mărturie. Uh, Asta înseamnă că nu se apropie Belarusul de uh, respectarea standardelor internaționale în niciun fel de, riz, uh, de ritm, ci se îndepărtează de acestea. Aș, da, aș mai vrea să mai repet un lucru. Vorbim despre sancțiuni. Eu cred că mai degrabă ar trebui să avem în vedere faptul că asistența economică trebuie să depindă de renunțarea Belarusului la aceste practici și de respectarea democrației. Mulțumesc! Domnul Paleschis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictele și neînțelegerile în legătură cu organizațiile minorității poloneze din Belarus ar trebui rezolvate de Minsk rapid și în mod democratic, fără a face uz de forță sau violență. Sprijin uh, poziția doamnei comisar în legătură cu continuarea cooperării și contactelor dintre oameni. Mâine, prima delegație a Parlamentului European de mulți ani încoace va merge în Belarus uh, și sperăm că vom avea un dialog constructiv cu opoziția și cu autoritățile. Vom reveni cu concluziile noastre legătură cu conflict și poate cu propuneri din partea Belarusului în legătură cu participarea la adunarea parlamentară Euronest. Astfel se vor putea îmbunătăți relațiile noastre pe viitor și un test al relațiilor noastre pe viitor cu această țară vor fi alegerile locale de pe 25 aprilie. În aceste uh, um, alegeri, oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Uh, mass media nu trebuie uh, să spună toate același lucru și uh, deputații trebuie să fie aleși, nu, numiți. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! domnul uh, Migalski. Domnul Liberațchi de la Socialiști a început să laude Uniunea Europeană pentru reacția rapidă, dar din cauza grupului dumneavoastră politic nu putem să adoptăm rezoluția astăzi. Dacă comisarul care se ocupă în mod normal de dezvoltare ne informează astăzi despre propuneri, nu știu cine este mulțumit, poate dumneavoastră, cu siguranță Belarusul nu este mulțumit și cu siguranță nici cei care doresc binele Belarusului. Pentru că chiar dacă doamna comisar, care are 5 minute ca să vorbească, petrece două minute vorbind despre acest subiect, aceasta nu înseamnă numai că nu este suficient, ci înseamnă și că, de fapt, nu v-ați folosit oportunitatea de a deschide gura pe această temă. Deci eu cer ca toate instrumentele să fie folosite pentru ca să se combată încălcarea drepturilor omului. Nu vorbim de cetățeni polonezi, vorbim de încălcarea drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Edith Bauer are cuvântul acum un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce am auzit în ultima vreme despre Belarus se referă la presiunea uh, opoziției democratice, um, precum și a a minorităților, polon, minorității poloneze. Uh, regimurile, regimurile totalitare de multe ori uh, fac astfel de lucruri. Înțeleg foarte bine situația doamnei Boris și situația minorității uh, poloneze din Belarus. De multe ori, uh, regimurile politice nedemocratice uh, tratează minoritățile ca și cum ar fi dușmani. Atacarea minorităților este o practică politică obișnuită în regimurile nedemocratice. Drepturile minorităților fac parte din drepturile omului în general consolidate de uh, Convenția uh, Consiliului pentru Drepturile Omului. Deci, astfel de practici uh, de agresare și intimidare a uh, minorităților nu pot să fie considerate o apărare din partea acestei țări. Deci, mesajul transmis de ambasadorul Belarusului, reprezentanților Parlamentului European, este absolut inacceptabil. Domnule președinte, mesajul Uniunii Europene față de Belarus, față de guvernul din Belarus, nu poate să fie de decât mesajul că politica sa de suprimare a opoziției democratice și împotriva minorităților este absolut uh, inacceptabilă. Acum, domnul Micălaș are cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat declarația doamnei comisar cu mult interes și Trebuie să recunosc că aș fi așteptat din partea domniei sale o reacție mai energică. Aceeași ar fi fost reacția însei și acum două săptămâni, cred eu, înainte ca acest incident să se fi produs. Or asta este inacceptabil. Trebuie să se ia măsuri. E adevărat că cei care au vorbit despre sancțiuni astăzi uită, se pare, că au existat sancțiuni și că, cu toate acestea, nu s-a schimbat politica din Belarus. Toată lumea care a fost la fața locului a putut vedea că societatea civilă este, se dezvoltă, însă cred că fiecare stat trebuie să-și asume răspunderi față de cetățenii săi și cred că trebuie să arătăm clar că ne propunem să ajutăm presa independentă în Belarus, că vrem să sprijinim televiziunile independente, să oferim posibilități studenților din Belarus care doresc să studieze în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Domnul Nitraș. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În mandatul anterior, Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții pe tema Belarusului. Dacă există un sistem juridic potrivit, dacă se poate într-adevăr cere guvernului să încă să ceară, să termine încălcarea drepturilor omului și acest lucru s-a cerut, bineînțeles. Cu toate acestea, motivele politicii agresive a autorităților din Belarus față de minorități, mai ales față de minoritățile poloneze, sunt extrem de îngrijorătoare, mai ales acum la un an înainte de uh, alegeri în care bunurile polonezilor sunt uh, confiscate fără nicio decizie sau sentință în justiție. Aceste uh, intimidări sunt absolut uh, la ordinea zilei, sunt intimidați și foști laureați ai premiului Saharov. Cred că trebuie să nu ne limităm la o rezoluție, trebuie să lansăm un apel către autoritățile din Belarus pentru ca să întreprindă ceva. Și doamna Ashton, în baza articolului 133 al tratatului Consiliului Uniunii să monitorizeze situația cu privire la drepturile omului în această țară. Mulțumesc foarte mult, domnul Lise, care cuvântul un minut. Pani comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. E un lucru bun că am hotărât să discutăm despre Belarus aici în Parlament, dar doar să discutăm despre această situație nu este suficient. Astăzi, Uniunea Europeană și Comisia Europeană trebuie să încearcă să pregătească un plan strategic uh, pentru a vedea cum poate susține opoziția, societatea civilă, mass media liberă din Belarus. Vorbim despre democrație, drepturile omului, lucruri care ni se par normale pentru că sunt temeliile Uniunii Europene, dar societatea din Belarus este formată din oameni care nu pot decât să viseze la astfel de valori. De aceea, Așteptăm din partea Comisiei să prezinte un plan strategic pentru a ne spune cum putem ajuta societatea din această țară. Doamna Kolarska-Bobinska are cuvântul. Nu este. Are cuvântul domnul ministru López Garido. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat această dezbatere, nu mai pot spune decât că sunt într totul de acord cu condamnarea încălcărilor drepturilor omului care au avut loc în Belarus. În acest caz, ele au vizat minoritatea polonă din țară. Dar în felul acesta și Uniunea Europeană este afectată pentru că este o minoritate înrudită cu una dintre țările Uniunii Europene, dar și pentru că asistăm la o încălcare gravă a drepturilor minorităților. Și reacția noastră ar fi fost aceeași dacă ar fi fost vorba de o orice altă minoritate. Drepturile omului sunt universale, deci Aici nu este vorba de o reacție a Uniunii Europene uh, în uh, urma încălcării drepturilor unei anumite minorități. Am fi spus același lucru în orice altă situație, pentru că drepturile omului sunt universale și indivizibile. Regimul din Belarus a încălcat drepturile omului, asta nu înseamnă însă că cetățenii acestei țări trebuie să aibă de suferit, nu pe ei trebuie să-i pedepsim. De aceea cred că trebuie să continuăm să ne implicăm în, uh, uh, cu, să, ca Belarusul să fie implicat în parteneratul estic. Toate aceste lucruri sunt importate, importante și așa cum spuneau mulți uh, eurodeputați, trebuie să existe o continuare a comunicării cu autoritățile Belarusului. Deși sigur că trebuie să condamnăm clar încălcările dreptului omului în această țară. Asta va și face doamna înalt reprezentant Catherine Ashton, care colaborează îndeaproape cu domnul președinte Buzek, care acum prezidează această ședință, și Să sperăm că și domnul Lukashenko va, face, va lua parte la ceremonia la care va participa, la o ceremonie la care va participa și doamna Ashton. Este o problemă de foarte mare importanță, așa cum s-a stabilit și în Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene și mă bucură faptul că a existat astăzi aici această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Acum Dau cuvântul doamnei Gheorgheva, numele Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru această discuție și aș vrea să spun patru lucruri. În primul rând, respectarea drepturilor omului este o temelie clară a relațiilor externe ale Uniunii Europene. Este baza pe care ne angajăm în relații cu orice țară, inclusiv Belarusul. În al doilea rând, deteriorarea democrației din Belarus nu a început săptămâna trecută, chiar dacă a evoluat înspre rău de curând. Uh, a început uh, mai de mult și de aceea uh, Consiliul de Ministri al Uniunii Europene în noiembrie 2009 a cerut Comisiei să facă o propunere de un așa numit plan interimar comun uh, cu măsuri uh, care trebuie aplicate în relația cu Belarusul. Serviciile Comisiei a pregătit uh, acest, o propunere de plan interimar, l-au trimis în altui reprezentant, care cu siguranță va ține cont de recomandările misiunii Parlamentului uh, care începe mâine. În al treilea rând, doresc să spun că ținând cont de acest ultim eveniment, după ce înaltul reprezentant reacționează la această propunere, uh, planul interimar va fi finalizat și în al patru la rând. În anii 80, perestroica a început în URSS și a dat posibilitatea de a participa la schimburi de Uh, studenți. Uh, eu, de exemplu, am putut să merg la London School of Economics și astfel uh, viața mea a fost schimbată, am devenit mult mai utilă țării mele. Deci, cred că deschiderea canalelor democratice pentru țări cu regimuri nedemocratice, noi, Uniunea Europeană, putem ajuta aceste țări. Și de aceea, repet, că contactele între oameni sunt foarte utile, cum este utilă și sprijinul pentru uh, agenții economici, în ciuda dificultăților majore și uh, încălcarea drepturilor minorităților pe care o condamnăm. De aceea, repet, trebuie să continuăm să rămânem implicați astfel încât șansele poporului din Belarus de a merge pe drumul libertății să fie reale. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru această declarație. Închei dezbaterea. Votul va avea loc în sesiunea următoare și acum uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi vorba de întrebarea orală Beijing plus 15, platforma de acțiune privind eh, egalitatea de gen. Doamna Eva Brit Svensson